discursurile de un minut. Urmează acum raportul Calces Ramon, o nouă agendă pentru politica europeană a consumatorilor. Are cuvântul domnul raportor, Patru minute. Gracias, señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia Europeană a publicat o comunicare asupra agendei pentru consumatorul european în 22 mai 2012. Comisia pentru Piața Internă și-a adoptat raportul cu aproape unanimitate pe 17 mai 2013. Aș vrea să mulțumesc pentru cooperarea pe care am avut-o cu raportorii din umbră și de asemenea tuturor serviciilor tehnice care ne-au permis să ajungem la redactarea unui document care va oferi un și mai mare protagonism consumatorilor europeni și asociațiilor pentru protecția consumatorilor pe următoarea perioadă 2014-2020. Există patru mari obiective care sunt uh, preluate aici. În primul rând, întărirea protecției consumatorilor. În al doilea rând, întărirea uh, cunoștințelor acestora. În al treilea rând, um, întărirea capacității de recurs și patru, adoptarea drepturilor de protecție a consumatorilor în funcție de schimbările societății și ale economiei. Promovarea și protecția drepturilor consumatorilor sunt valori fundamentale ale Uniunii Europene. Ele trebuie să poată fi exercitate permanent și în mod eficient în sectoare importante precum cel alimentar, al sănătății, energiei, serviciilor financiare și digitale, transporturi uh, și telecomunicații. De asemenea, protecția datelor personale reprezintă o condiție esențială pentru protecția consumatorilor. Printr-o bună informare și formare a consumatorilor se reduc riscurile față de produsele contrafăcute sau periculoase, față de produsele financiare de speculă și publicitatea înșelătoare. Iată de ce capacitatea de informare a consumatorilor trebuie să facă de-a lungul întregii vieți și trebuie să înceapă încă de la școli. Am învățat în urma crizei financiare actuale cât de important este să se protejeze și să se informeze consumatorii în domeniul serviciilor financiare și bancare. Consumatorii merită să aibă parte de o consiliere imparțială și să aibă acces la instrumentele necesare pentru a obține reparații atunci când este cazul. În același fel, trebuie întărit și rolul asociațiilor de protecție a consumatorilor în toate domeniile prin măsurile juridice și economice necesare. Trebuie promovată cooperarea acestora cu instituțiile publice și ar trebui să se înființeze un registru european al acestor asociații. Agenda prezentată se află în ultima etapă a pieței unice digitale, care cere să se facă o protecție online a consumatorilor, o siguranță juridică și o garanție pentru drepturile consumatorilor. Consumatorii europeni se confruntă acum cu noi provocări, precum globalizarea, dereglementarea financiară, digitalizarea economiei și procesul de îmbătrânire a populației. Iată de ce Comisia trebuie să se gândească la măsuri care să ducă la înființarea unui mecanism de uh, oferire de reparații la nivel european și care să ofere informații fiabile, comparabile și accesibile pentru aceștia. Ținând cont de faptul că inegalitățile sunt în creștere în Uniunea Europeană, avem nevoie mai mult decât niciodată de o adevărată solidaritate pentru modelul social european. Contractele de, uh, pentru ipotecă ar trebui să fie suspendate atunci când uh, există neplăți din cauze care n-au de-a face cu consumatorii. Astfel de cazuri ar trebui să se rezolve prin uh, moratorii ale plăților uh, lunare prin dare în plată și prin opțiune de închiriere. Uniunea Europeană ar trebui să promoveze uh, tehnologiile și uh, în ceea ce privește reglementările pentru MGO-uri. Toate acestea ar trebui să fie etichetate în conformitate cu regulile europene și să ofere o protecție a drepturilor consumatorilor vulnerabile, cum ar fi, de exemplu, copiii, persoane cu handicap sau persoane în vârstă. Insistăm de asemenea și asupra nevoii de acțiuni legale împotriva practicilor comerciale și a condițiilor contractuale neloiale și se arată că e nevoie de o protecție a consumatorilor care sunt supuși unui contract pentru un produs financiar. Iar următorul CFM 2014-2020 ar trebui să permită ca agenda europeană a consumatorilor să aibă o finanțare suficientă pentru atingerea acestor obiective. Mulțumesc! Mulțumesc. Trecem acum la procedura Catch the Eye și pot să vă spun că s-au înscris multe persoane pe listă. Avem puțin timp la dispoziție, așa că vă rog să respectați timpul pe care îl aveți la dispoziție. Domnul Kelly. Mulțumesc, domnule președinte. Discutăm aici un subiect foarte important și eh, ce a spus raportorul este deosebit de interesant. Două aspecte sunt uh, de bază. Trebuie să creăm încredere în rândul cetățenilor și uh, situația diferă de la o țară la alta. În țara mea și în altele, de exemplu, suntem foarte afectați de recesiunea economică și de aceea trebuie să încurajăm consumatorii să cheltuiască. Unii se tem să o facă, unii ar avea bani, dar se tem să îi cheltuiască. Și de aceea încurajarea încrederii e foarte importantă, mai ales în ceea ce privește achizițiile online. Cred că 60% dintre cetățeni se tem de achizițiile făcute online pentru că nu au încredere în sistem, nu au încredere că datele lor vor fi respectate. Trebuie să lucrăm la acest aspect și regulamentul privind protecția datelor, care uh, este în uh, curs, de adoptare va duce la crearea de încredere în rândul cetățenilor care vor ști astfel că datele le sunt protejate. Un alt lucru foarte important este să ținem cont de faptul că e un proces uh, de-a lungul întregii vieți. Avem nevoie de formare pentru cetățeni de-a lungul întregii vieți. Vă mulțumesc! Mulțumesc pentru că ați respectat timpul. Urmează domnul Corea de Campos. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să îl felicit pe colegul meu pentru acest raport. care include condițiile clasice de protecție a consumatorilor. E nevoie de um, securitate și trasabilitate a produselor pe o piață cu 500.000 de consumatori, dar ne confruntăm și cu noi provocări. Criza economică și financiară um, ne face, ne obligă să luăm uh, măsuri de protecție împotriva măsurilor abuzive care îi fragilizează foarte mult pe consumatori, pentru că acești consumatori nu au suficiente informații, acestea nu sunt destul de uh, transparente. Uh, mulți consumatori, există consumatori care încă nu reușesc să deschidă un cont bancar și protecția lor este casi inexistentă în multe state membre și consumatorii stau la baza pieței în Uniunea Europeană. Un consumator educat, informat de drepturile sale, reprezintă o valoare adăugată la nivel economic pentru Uniunea Europeană. Are cuvântul acum doamna Miranda. Gracias, presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să-l felicit uh, pe raportor pentru acest uh, document care vine într-un moment uh, foarte potrivit. În Spania există mii de persoane care sunt afectate de problema neplăților creditelor ipotecare și, de asemenea, multe persoane care sunt uh, afectate de produsele financiare preferente și subordonate produse financiare pe care domnul Garces Ramon le descrie foarte bine în raportul său și care arată faptul că instituțiile financiare și bancare au abuzat de încrederea clienților săi și nu le-a importat prea mult uh, drepturile uh, propriilor lor clienți. Și există foarte multe persoane, de asemenea persoane în vârstă sau copii, care au semnat totuși, deși nici nu știu să scrie și să semneze, pentru astfel de produse și din această cauză au avut uh, probleme. Așa că susțin acest raport cu toate puterile. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Ferreira. Obrigado, presidente. Há um pressuposto falacioso que... Mulțumesc, domnule președinte se spun multe lucruri greșite în legătură cu protecția consumatorilor. Uh, de exemplu, uh, cu cât uh, completăm piața unică, cu cât uh, adoptăm mai multe legi liberale în Uniunea Europeană, cu cât concurența funcționează mai bine, cu atât consumatorii vor fi mai bine protejați. Dar realitatea nu este așa. Realitatea arată că, din potrivă, privatizările, liberalizările au adus prejudiciul consumatorilor în domeniul energiei, transporturilor, în serviciile financiare. Toate acestea sunt exemple grăitoare și liberalizarea de reglementare a politicilor agricole și comerciale, de exemplu, uh, să nu uităm scandalurile în acest domeniu, au fragilizat situația securității alimentare și sănătății publice. Deci, pe ce bază se înscrie această dezbatere? Dacă dorim să apărăm cu adevărat drepturile consumatorilor, trebuie revăzută structura. Mulțumesc. Madame Sehnalova. Mulțumesc, care cuvântul doamna Tehnalova. Děkuji, pane předsedo. Vyvážená... Mulțumesc, domnule președinte. Este nevoie de o politică de protecție a consumatorilor echilibrată. Trebuie ca consumatorii să fie parteneri egali pentru producători. Trebuie ca regulile existente să fie bine aplicate și avem nevoie de un sistem funcțional de uh, declarații publice și de uh, protecție a consumatorilor. Există semnale clare că anumite produse sunt de două calități în Uniunea Europeană și cred că acest lucru este o încălcare a drepturilor consumatorilor. De asemenea, trebuie să combatem practicile comerciale ilegale. Este uh, Mm, nevoie să se împiedice utilizarea de acțiuni agresive pentru influențarea consumatorilor, mai ales consumatorii în vârstă sunt foarte ușor de afectat în acest fel. În cele din urmă doresc să mulțumesc raportorului. Doamna Gal Pelci. Mulțumesc, domnule președinte. Consumatorii europeni sunt confruntați an de an cu provocări tot mai mari. Poate că de vină este criza, însă în Uniunea Europeană trebuie să acționăm împotriva acestor practici. Trebuie să susținem organizațiile de consumatori. Raportul colegului nostru merge tocmai în această direcție și anume ca consumatorii să fie protejați și informați în mod adecvat. Eu sunt de acord că există o lipsă de informații pe plan european. Un registru european ar trebui să fie creat în acest sens și susțin ideile raportorului trebuie să ne gândim și la risipa de alimente. În Uniunea Europeană se aruncă anual 90 de milioane de tone de alimente, ceea ce uh, și costă foarte mult. Este o situație foarte gravă, în mod evident, și sper că vom reuși să luăm decizii corecte în acest sens. Mulțumesc, doamna Prendergast. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Și eu um, salut raportul domnului Garces Ramon față de agenda prezentată de comisie. Și în contextul sărăciei care este în creștere și a crizei economice care duce la un acces și mai scăzut la servicii și servicii sociale, trebuie să ținem cont care sunt drepturile consumatorilor pe piața noastră și e nevoie de o asistență în acest sens pentru că altfel acest acces nu este eficient pentru cei mai vulnerabili. Iată de ce, pe măsură ce promovăm o reglementare mai bună a serviciilor financiare, acestea încep să aibă un efect din ce în ce mai mare asupra consumatorilor și um, acest lucru este important pentru noi. Sectorul bancar ar spune că acesta este un cost susținut de contribuabililor și că uh, susținerea din partea băncii europene nu ar trebui permisă acum și că situația ar trebui să fie în sfârșit sub control. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Banc. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Nagyon fontos, hogy ezt a jelentést tárgyaljuk itt az Európai Parlament. Mulțumesc. Mulțumesc. Este important să vorbim despre acest raport la Parlamentul European. Și aș vrea să vorbesc aici despre ceea ce afectează pe minori, pentru că e vorba de copii și în special de tineri, de adolescenți, cei care sunt uh, cei mai vulnerabili uh, față de această publicitate uh, înșelătoare. Există un studiu realizat în anul 1991 în care se arată că minorii sub 12 ani nu ar trebui să fie supuși uh, acestei uh, publicități pentru că nu pot înțelege anunțurile și mesajele publicitare ca atare, așa că ar trebui să fie protejați. Ar trebui să-i protejăm pe copii și uh, față de publicitatea pentru produse dăunătoare, cum ar fi, de exemplu, tutunul sau alcoolul, și ar trebui să facem o reformă pentru ca aceștia să mănânce în mod mai sănătos. Mulțumesc și acum doamna Irigoin. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să-l felicit pe raportor, pe domnul Garces, pentru raportul său excelent și complet. Comisia și-a stabilit o agendă foarte ambițioasă pentru următorii ani și consumatorii europeni se confruntă cu noi provocări, cum ar fi, de exemplu, globalizarea piețelor, dereglementarea financiară și digitalizarea economiei, printre altele. De aceea trebuie să fim ambițioși și să reacționăm foarte rapid. Sper ca și Comisia să prezinte cât mai rapid cu putință toate măsurile care sunt anunțate în această agendă, pentru că știm că în cei 20 de ani de la crearea pieței unice, legislația pentru dezvoltarea pieței a mers mai rapid decât cea referitoare la protecție, securitate și informarea consumatorilor. Și între timp au apărut noi provocări care au de-a face cu noile progrese tehnologice, cu noile modalități de consum durabil și cu excluziunea socială. Iată de ce trebuie întărit cadrul de protecție a consumatorilor, în special a celor mai vulnerabili. Mulțumesc. And for concluding remarks, I would like to give the floor to Commissioner Shemeta. The consumer agenda is a comprehensive Agenda de protecție a consumatorilor și politica de protecție a consumatorilor se află în centrul acțiunilor noastre și aceste politici trebuie să fie întreprinse împreună cu toți actorii implicați, autoritățile naționale, autoritățile de aplicare, organizațiile consumatorilor și, bineînțeles, între uh, operatorii economici. În acest context, aș dori să-i mulțumesc uh, raportorului, domnului Gases Ramon și raportorilor din umbră pentru munca lor. Raportul pe care l-ați pregătit pregătește Uh, pentru Comisie niște linii directoare de implementare a acestei agende în următorii ani și salut convergența viziunilor dintre cele două instituții. Și de asemenea, convergența față de Consiliu, care a adoptat o rezoluție de sprijin în uh, luna octombrie, cu privire la importanța unei abordări globale în ceea ce privește politica consumatorilor. Cheltuielile de consum reprezintă 56% din PIB-ul european ceea ce înseamnă că consumatorii sunt cei care conduc piețele, iar piețele sunt cele care conduc economia. Așa cum s-a subliniat în raport, ne vom structura acțiunea în jurul a patru piloni definiți prin agenda consumatorilor. Îmbunătățirea siguranței consumatorilor, întărirea cunoștințelor uh, privind drepturile consumatorilor prin intermediul acțiunilor de informare, de educare și de sprijin față de organizațiile consumatorilor. Vom um, îmbunătăți uh, aplicarea drepturilor și um, Um, capacitățile de recurse și vom uh, armoniza drepturile consumatorilor și politicile cheie la schimbările economice și societale. În acest context, um, salut faptul că Parlamentul a identificat uh, sectoarele cheie Uh, ale serviciilor financiare, serviciilor digitale, energiei și transportului. Raportul de asemenea insistă asupra celor două provocări cheie și anume mm, mm, răspunderea la nevoile consumatorilor vulnerabili și uh, obținerea unor modele mai durabile de consum. Stimați Uh, deputați. Acest raport demonstrează că suntem de acord uh, pe importanța cheie a politicii de protecție a consumatorilor uh, și asupra aplicării ei în numele cetățenilor europeni. Este cu atât mai important să facem acest lucru în având în vedere situația dificilă în care se află mulți dintre aceștia. Nu trebuie să uităm uh, trebuie să ne asigurăm că inițiativele incluse în această agendă sunt realizate în beneficiul acestor cetățeni. În acest context, Comisia va prezenta la începutul anului 2014 un raport privind implementarea agendei consumatorilor în fața Parlamentului European. În încheiere, aș dori să subliniez că Comisia apreciază raportul deosebit de valoros pe care Parlamentul l-a elaborat, care va constitui o contribuție cheie la politica de protecție a consumatorilor. Vă mulțumesc, domnule comisar, pentru uh, discursul noastră de încheiere. Înainte de a trece la următorul punct de pe ordinea de zi, trebuie să vă fac o comunicare.